Iniziamo i nostri lavori che oggi non sono particolarmente gravosi. gravosi. Io... O să începem, însă ordinea de zi nu este foarte încărcată. În primul rând, o să vă spun care au fost deciziile luate sau hotărârile coordina, coordinatorilor și apoi va trebui să uh, vedem ce vom face cu audierea comisarului care se ocupă de subiectele care noi le, le, le studiem aici și eventual poate să participăm la alte audieri de acest tip. Vom vedea ce se va întâmpla. Apoi vă voi vorbi despre ultima întâlnire COZAC, întâlnirea cu parlamentele naționale Domnul Macmillan Scott, uh, vicepreședintele, ne va vorbi despre COSAC. Și, în sfârșit, uh, de fapt, nu. Nu mai este altceva pe ordinea de zi, deci nu avem mult de lucru astăzi. Acum, în ceea ce privește hotărârile coordonatorilor. Pe 19 octombrie hotărâsem deja să nu facem un raport în ceea ce privește procedura de descărcare a bugetului, însă ieri am avut o reuniune destul de lungă care a ajuns la concluziile următoare. În ceea ce privește raportorii pentru Comisia Economică, adică supravegherea serviciilor financiare, se vorbea despre cinci rapoarte. Ei bine, coordonatorii hotărăsc să se pronunțe, însă în cadrul unui singur și unic raport și Partidul Popular European se va ocupa de acest unic raport. Apoi, pentru Comisia Iuri, Juri, e vorba de raportul de inițiativă am discutat mult despre acest raport și am putea să ne gândim că exista o competență exclusivă a Comisiei Juridice în această materie, dar amintiți-vă, vă rog, în tratatul de Lisabona se pledează pentru o întărire a relațiilor între Uniune și parlamentele naționale, în special în ceea ce privește subsidiaritatea și proporționalitatea, ceea ce ne preocupă pe noi aici. Iată că am hotărât să fim prezenți. Comisia Jurii se va reuni pe 10 decembrie și în acel moment vom vedea dacă vom interveni sau nu, dacă ne vom exprima sau nu în funcție de cum va evolua raportul. Vom vedea dacă noi vom interveni sau nu și dacă va exista un raport, tot PPE-ul se va ocupa de el. Dacă eventual nu este necesar să ne aducem contribuția, nu o vom face. Deci vom reacționa în consecință. Și ca de obicei, în fiecare comisie trebuie să existe cineva care să se ocupe de paritate, egalitatea de șanse. O propune pe doamna Gurmai pentru această, acest subiect din partea noastră. O altă decizie care a fost luată. Grupul de reflexie Orizont 2020 uh, și aici am propus pe cineva care se va ocupa de acest subiect. De asemenea, propunem un raport din proprie inițiative în ceea ce privește modalitățile de organizare a comisiilor de anchetă, iar Partidul Socialist a hotărât să facă acest raport. Acum, un alt raport, o altă raportor, este vorba de revizuirea raportului cadru Parlament-Comisie Aici avem tot o cerere um, din partea Partidului Popular European. O altă decizie este legată de raportul din proprie inițiativă în ceea ce privește aderarea Uniunii Europene la Convenția Drepturilor Omului. Știm că există o prevedere în materie în Tratatul de la Lisabona. Nu e vorba de o obligație, bineînțeles, însă trebuie să vedem în ce condiții, când și cum se va efectua o astfel de adeziune la convenție, iar Partidul Socialist a hotărât să preia acest, acest raport. Apoi avem o scrisoare din partea președinților în ceea ce privește interpretarea articolelor 27-28 ale regulamentului nostru și coordonatorii propun să ca președintele nostru să fie reprezentat la această conferință a președinților. Și acest lucru s-a decis deja în luna mai a acestui an și, prin intermediul unei delegații, comisia noastră cere participarea la audierea persoanei care va fi uh, desemnată ca înalt reprezentant. Deci noi vom participa la aceste audieri pentru postul de înalt reprezentant. Apoi am dezbătut um, legat de o cercetare privind sistemele electorale în statele federale, regim federal și aceasta în legătură cu hotărârea Curții de Justiție Germane din 30 iunie, anul curent. A... Având în vedere această hotărâre, ar fi bine să se facă o cercetare în ceea ce privește celelalte state și în special în statele cu regim federal. În ceea ce privește aderarea la Convenția pentru drepturile omului, noi vom vedea în ce condiții vom participa la o eventuală audiere. Membrii delegației noastre vor pleca în Ungaria pentru pregătirea președinției maghiare. În sfârșit, dorim să organizăm vizite ale comisiei noastre parlamentare în toate țările Uniunii Europene și aceasta pe parcursul anilor viitori. De ce? Pentru că, într-adevăr, dorim să știm ști ce se întâmplă pe teren și care este viitorul Europei, uh, dar și al identităților naționale. Deci, uh, în Germania, Polonia, Italia și așa mai departe, vor exista astfel de vizite. Bineînțeles că sunt propuneri pe care sunteți liberi să le uh, adoptați sau nu. Iată, deci, după o lungă ședință ieri a coordonatorilor, concluziile la care am ajuns nu știu dacă sunteți de acord, bănuiesc că da cu aceste uh, concluzii. Deci, aceste concluzii se consideră adoptate. Acum, punctul următor. E vorba de audierea comisarului desemnat pentru afaceri constituționale. Am vorbit deja despre aceste lucruri pe 19 octombrie și domnul Traskovski a fost desemnat pentru audierea comisarului, iar domnul Daf uh, se însărcinează cu întregul proces de audieri. Avem însă o problemă, pentru că calendarul este unul foarte, foarte încărcat până la sfârșitul lunii decembrie. Și deci trebuie să ne mișcăm foarte repede. În al doilea rând, uh, președintele propune, se pro, conferința președinților se propune un chestionar unic pentru toți comisarii. Eventual se pot adăuga întrebări specifice în ceea ce privește prioritățile fiecărui comisar. Cred că ați primit proiectul de, de, de, de chestionar putem să discutăm pe marginea lui. Iată deci ce vrem să vă mai împărtășesc. Și acum îl dau cuvântul domnului Trakovski. First of all, not... Nu vreau să repet ce a spus deja domnul președinte, însă trebuie să spun că programul e într-adevăr foarte strâns. Am fost informați că trebuia să pregătim această discuție deja de săptămâna trecută, când majoritatea dintre noi eram plecați. Uh, prin uh, urmare, nu am avut la dispoziție suficient timp pentru a discuta cum trebuie aceste subiecte și în timp ce pregăteam aceste cinci priorități, uh, am încercat să îi contactez pe unii dintre dumneavoastră. Sper să reușim să avem o discuție astăzi și să putem stabili aceste priorități împreună. În legătură cu organizarea audierilor și adresarea de întrebări uh, comisarilor. Acest subiect a făcut obiectul reformei în mandatul trecut, o reformă pe care, de care s-a ocupat în special domnul Andrew Duff și uh, am stabilit să se pună cinci întrebări fiecărui uh, comisar înscris. Așa cum a spus uh, domnul președinte, am avut o discuție controversată în legătură cu uh, pregătirea unui singur chestionar uh, Opiniile au fost uh, diferite, dar uh, pentru că nu am avut foarte mult timp la dispoziție, conferința președinților a luat decizia de a avea șase întrebări identice în cazul tuturor uh, comisiilor. Aveți aceste întrebări în documentele care v-au fost înaintate. E vorba de întrebări deschise. Prima se referă la um, calificările comisarilor, a o altă întrebare se referă la chestiuni instituționale, în special uh, la relația dintre Parlament și Comisie și sunt și alte întrebări uh, referitoare la prioritățile anum unui anumit comisar. Deși nu suntem uh, pe deplin satisfăcuți de această soluție, s-a ajuns la un compromis prin care fiecare comisie poate adăuga la aceea, a cincea întrebare anumite recomandări sau priorități. Trebuie așadar să decidem noi dacă vrem să adăugăm priorități sau recomandări la întrebarea a cincea. Trebuie să discutăm pentru a lua o decizie în acest sens. Pentru uh, o comisie, pentru comisie, o comisie precum jurii, poate că este mai ușor să pregătească recomandări, dar pentru noi nu este la fel de simplu să decidem dacă dorim să anexăm la întrebarea 5 -a priorități sau recomandări. Programul este foarte strâns, după cum am spus, pentru că trebuie să fim gata cu toate acestea până la sfârșitul acestei săptămâni. Trebuie să ne mișcăm repede, așa cum a spus uh, domnul președinte. Cred că Andrew ne va explica mai mult în legătură cu audierile în sine. Se pare că va fi destul de dificil să încheiem toate audierile în luna decembrie. E posibil ca ele să se prelungească până în luna ianuarie. Cred că au fost distribuite cele cinci priorități ale comisiei noastre. Le voi aborda pe rând. Trebuie să precizez că nu am avut timp de discuții și uh, pentru a ne pregăti suficient. Așadar, am pregătit acest document ca bază pentru discuția de azi, dar uh, sunt dispus să fac modificări, dacă doriți, uh, astfel încât să putem uh, depune documentul până la sfârșitul acestei săptămâni. Dar vă amintesc încă o dată că nu prea avem timp. Prima întrebare este uh, o um, referire la opinia Parlamentului în legătură cu uh, sistemul, cu uh, SEAE, sistemul european de acțiune externă. Apoi, implementarea inovațiilor introduse de tratatul de la Lisabona, implementarea măsurilor de uh, securitate, de siguranță introduse de uh, Tratatul de la Lisabona. Cu alte cuvinte, toate chestiunile referitoare la implementarea tratatului. 3. Uh, programul de la Stockholm. 4. Examinarea legii electorale în sensul unei posibile uniformizări viitoare. Măsuri menite să crească prezența la vot a cetățenilor europeni la alegerile europene. se va pregăti un raport, sperăm că cel va fi finanțat de comisie și ne vom ocupa în acest mandat de această problemă la numărul 5 a apărut în discuție exercitarea dreptului Parlamentului de a solicita un act legislativ din partea Comisiei, conform articolului 225. Aici e vorba de o consolidare a influenței noastre la nivel practic. Acestea sunt uh, cele cinci propuneri. Cred că trebuie să le discutăm. În primul rând, uh, trebuie să vedem ce facem cu întrebarea numărul 5, dacă îi anexăm recomandări sau uh, priorități. Apoi trebuie să vedem dacă acestea trebuie să fie generale sau mai specifice. Aștept uh, opinia dumneavoastră în acest sens. Uh, deciziile conferinței uh, președinților ne permit să anexăm fie recomandări, fie priorități. Dar putem să ne hotărâm dacă vrem să vorbim despre un anumit program, despre calendar sau despre alte subiecte. Trebuie să vedem dacă, într-adevăr, suntem de acord că acestea sunt cele mai importante prioritățile noastre și dacă aceasta este ordinea în care vrem să le enumerăm, dacă trebuie să uh, punem tratatul de la Lisabona la punctul 1 și serviciul de acțiune externă la punctul 2. Aceste lucruri trebuie discutate, după cum am spus. Opinia noastră în legătură cu uh, derularea audierilor și întrebările pe care dorim să le adresăm comisarului. Înainte de a începe discuția, cred că ar fi bine să studiați puțin uh, întrebările generale care vor fi adresate comisarului, pentru că întrebările 4 și 5 se referă la opiniile comisarului în legătură cu uh, prioritățile și întrebările 2 și 3 se refer la opinia comisarului uh, în legătură cu relația dintre instituții. Vă mulțumesc! Îi mulțumesc foarte mult uh, domnului raportor, spune președintele. Voi deschide acum discuția în legătură cu acest subiect. Domnul da fără cuvântul. Mulțumesc uh, foarte mult, domnule președinte. În legătură cu uh, calendarul, va trebui să convenim uh, la, un, la o reuniune specială care va avea loc pe 12 ale acestei uh, luni uh, în legătură cu pachetul de întâlniri pe care le stabilim. După aceea, președintele Barroso va solicita o anumită perioadă de timp pentru a încheia portofoliile pentru a finaliza portofoliile comisiei pe care o conduce. Aș prefera ca acest proces să se deruleze repede, dar uh, mă tem că nu este atât de simplu cum credem. Parlamentul uh, nu poate să trimită chestionarele decât uh, ca urmare a propunerii președintelui Barroso. După ce Parlamentul trimite chestionarele, candidații vor, va trebui să aibă la, vor trebui să aibă la dispoziție cel puțin două săptămâni pentru a-și pregăti răspunsurile la chestionare și pentru a fi uh, informați în legătură cu uh, responsabilitățile pe care le presupun uh, pozițiile pentru care candidează. Uh, Desigur, unii candidați uh, pot fi informați mai repede și pot pregăti mai repede decât alți candidați răspunsurile la chestionare. Însă, dacă dorim să uh, acordăm acestui uh, proces seriozitatea și credibilitatea necesare și dacă dorim să avem audieri credibile, va trebui să le permitem candidaților să se pregătească cu multă atenție și Parlamentul și Comisia, de asemenea, trebuie să pregătească cu temenicie pentru aceste audieri. Răspunsurile la chestionare uh, vor trebui să fie traduse în toate limbile, lucru care ia destul de mult timp. week of our December Strasbourg session. We certainly uh, cannot complete them. Cu siguranță, dacă începem audierile în săptămâna uh, de plenară de la Strasburg din decembrie, nu vom reuși să le finalizăm uh, până la sfârșitul lunii decembrie. Așadar, dacă nu reușim să le terminăm până la începutul lunii ianuarie, Obiectivul nostru uh, va fi să finalizăm uh, audierile până la 20 ianuarie în Strasburg. Doresc de asemenea să subliniez că deși este posibil să se deruleze două audieri în paralel, aceasta nu este o situație ideală. Parlamentul cât și presa trebuie să poată urmări audierile tuturor celor 26 de candidați. Organizarea de audieri în paralel încalcă, așadar, limitează într-o anumită măsură posibilitatea de a analiza cu atenția cuvenită uh, răspunsurile comisarilor. În legătură cu propunerile pe care le-a făcut Rafa, ce nu apare aici este că o parte din atribuțiile și răspunderile comisarului răspunzător pentru uh, cu relațiile interinstituționale în legătură cu uh, campaniile de informare publică. Comisarul Wallstorm uh, a a încercat să permită cât mai mult acces la informații în legătură cu Uniunea Europeană și uh, a încercat să îmbunătățească cooperarea dintre Comisie și Parlament uh, în domeniul uh, transparenței interinstituționale. În ceea ce privește punctul 4, și anume reforma electorală a Parlamentului, o cauză pe care o susțin cu tărie, cred că este important să nu uh, fim uh, să nu facem prea multe recomandări uh, în acest moment. Cred că trebuie să ne consultăm înainte cu ONG-urile, cu parla parlamentele naționale și cu partidele politice pentru a stabili dacă se poate ajunge la un uh, consens în legătură cu acest subiect delicat. Așadar, aceasta va fi o întrebare referitoare la importanța pe care o va acorda Comisia Reformei Electorale a Parlamentului dar recomandarea mea ar fi să, să nu uh, precizăm uh, prea precis de acum unde dorim să ajungem. Cu excepția acestor precizări, sunt de acord cu uh, această listă, însă cred că punctul 5 ar trebui să fie înlocuit cu o întrebare în legătură cu problema informării. Sì, prima di dare la parola al collega Iarostegui. Președintele, înainte de a-i uh, da cuvântul domnului Iarostegui, pentru a avea toate informațiile necesare pentru această dezbatere, vreau să vă spun că programul nostru este foarte uh, strâns, trebuie să avem o decizie până pe 6 și am fost informați că conferința președinților de comisii ar putea pune la dispoziție un singur chestionar odată ce sau chiar înainte ca colegiul să ia o decizie, astfel încât comisarii desemnați să poată transmite răspunsurile cât mai repede, pentru ca, ei să, pentru ca audierile să poată începe deja de la 30 noiembrie. Domnul uh, Gheregui a cerut uh, cuvântul. Mulțumesc uh, foarte mult, domnule președinte. În primul rând, vreau să-i mulțumesc domnului Traskovski, care a pregătit uh, o serie foarte completă de întrebări și care vor constitui uh, o bază a examinării gradului, uh, măsurii în care comisarii desemnați sunt potriviți pentru pozițiile pentru care și-au depus candidatura. Vreau să știu dacă analizăm programul de lucru al comisarilor desemnați sau uh, cât de potrivit sunt ei pentru poziția pentru care candidează. Trebuie să fim foarte atenți la ce a spus domnul Daf. Cred că vrem să verificăm dacă persoana desemnată pentru un anumit post de comisar este potrivită pentru acest post, mai degrabă decât să vedem dacă prioritățile persoanei respective sunt potrivite. Nu ne așteptăm uh, ca vreun comisar desemnat să aibă toate răspunsurile perfecte la întrebările noastre. Așadar, cred că trebuie să fim atenți ce întrebări adresăm comisarilor desemnați. Cred, de asemenea, că odată ce știm uh, numele comisarului desemnat, odată ce știm cine se va afla în fața noastră, multe întrebări referitoare la uh, potrivirea acelei persoane vor trebui să fie mult mai precise. Va trebui să studiem uh, istoria, trecutul politic uh, al persoanei respective pentru a putea analiza dacă este potrivită pentru această poziție. Avem nevoie de o persoană cu un anumit grad de experiență și de cunoaștere care să poată răspunde la întrebările noastre. întrebările adresate unei persoane care vine dintr-un stat eurosceptic uh, ar fi foarte diferite față de întrebările adresate unei persoane dintr-un stat federal. Cred că într-un astfel de caz ar trebui să punem uh, întrebări mai uh, dificile. Cred că este necesar uh, să ne așteptăm ca persoana desemnată să poată răspunde la o întrebare referitoare la poziția personală, la dispozițiilor personale ca și comisar independent de statul din care provine și la întrebări referitoare la rolul lor european, la modul în care se percep pe ei înșiși ca fiind separați și independenți de statul membru care i-a numit. Colegiul comisarilor are atribuții europene. Și cred că acest lucru trebuie luat în considerare când uh, analizăm uh, dacă comisarii desemnați sunt potriviți. Mai sunt două chestiuni importante. În primul rând trebuie să analizăm pers atitudinea persoanei respective uh, față de relația dintre Europa și cetățenii europeni. Această relație este extrem de importantă. Știm că există această reală prăpastie care crește tot mai mult între Europa și cetățenii săi. Cred că avem o nevoie de o politică și de un program care să ne ajute să îndepărtăm această distanță. De asemenea, trebuie să avem întrebări în legătură cu criza economică și politică și cu criza instituțiilor europene, care este o realitate. Există într-adevăr o criză economică și, pe de altă parte, politicienii nu mai sunt luați în serios. Uh, în multe părți ale lumii, lucru care creează tensiune între cetățeni și instituțiile politice. Așa, cred că trebuie să avem întrebări și despre cetățenie și politică. Vrem să știm care este abordarea comisarului uh, desemnat aceste probleme foarte delicate. De asemenea, Trebuie să întrebăm comisarul desemnat dacă consideră că există un rău mai mic. Se pare că multe, tot mai multe state folosesc uh, clauza de opt-out. Regatul Unit, uh, Polonia și Cehia au ales uh, să nu se alăture Cartei drepturilor fundamentale, să nu adere la aceasta. Dacă Croația dorește să adere la Uniunea Europeană, este posibil să apară noi probleme, care va fi atitudinea Croației față de Carta Drepturilor Fundamentale. Cred că este o atitudine periculoasă să refuzi să aderi la Carta Drepturilor Fundamentale și tot mai multe state o fac. Va trebui să ne referim și la verdictul uh, Curții Constituționale Germane. Așa cum s-a spus de multe ori în această comisie, anumite temeiuri legale ale acestei sentințe au uh, ridicat uh, multe semne de întrebare și au adus în discuție multe subiecte periculoase pentru Uniunea Europeană. Și aș vrea să știu care este opinia comisarului desemnat față de această sentință a Curții Constituționale Germane. Există anumite tendințe periculoase anti-europene care se conturează și cred că ele trebuie să fie incorporate în întrebările adresate comisarului desemnat. La serie ordinată de domande di farò. Vă rog uh, acum uh, să Întrerupem ordinea normală a întrebărilor pentru că vicepreședintele dorește să intervină. Stimați colegi, nu am dorit să fac o introducere prea lungă, dar cred că ar trebui să mai spun câteva cuvinte despre starea de fapt, fiindcă trebuie să avem o discuție bine țintită. Cea mai importantă întrebare, cea mai importantă chestiune este că aici ne ocupăm de întrebări uh, scrise și trebuie să știm foarte clar ce dorim să obținem. După care vom avea o audiere unde putem pune orice întrebări vorbi, dorim legate de subiectele specifice pe care le-ați ridicat. Deci orice subiect important pentru noi, cum ar fi Carta Drepturilor Fundamentale și ce se va întâmpla pe viitor și așa mai departe, este vorba de un subiect foarte specific Uh, foarte precis, ar putea fi formulat sub forma unei întrebări orale, ca și altele. Deci, noi aici încercăm să stabilim acele cinci priorități pe care le avem uh, în legătură cu comisarul desemnat. Deci dacă vorbim despre întrebări generale, sunt gata să fac unele modificări pe care dumneavoastră le găsiți binevenite, dar haideți să nu vorbim aici, să nu facem o listă Uh, interminabile de întrebări precise. În al doilea rând, și acest lucru este foarte important, o să vă citesc, uh, n-am vrut să fac acest lucru, dar o să vă descriu aceste cinci întrebări deschise, așa cum au fost propuse de conferința președinților comisiilor, pentru că multe din lucrurile care au fost aduse în discuție se regăsesc acolo. Prima întrebare care va fi pusă tuturor um, comisarilor se referă la competența generală, angajamentul european și independența personală. Uh, ce aspecte ale calificării personale sau experienței dumneavoastră sunt relevante pentru funcția de comisar și pentru promovarea intereselor generale ale Uniunii Europene? Ce garanții de independență aduceți dumneavoastră Parlamentului European? Este vorba de toate aceste subiecte pe care le-ați ridicat în ceea ce privește calificări, independență și așa mai departe, competențe, toate se regăsesc aici în chestionarul general. În al doilea rând, Celelalte două întrebări se referă la gestionarea portofoliului și cooperarea cu Parlamentul European și cu comisiile sale. Cum vedeți dumneavoastră rolul dumneavoastră ca membru al Colegiului Comisarilor? Cât de responsabil sunteți în fața Parlamentului? Deci, iată, avem toate aceste lucruri aici. Care sunt angajamentele dumneavoastră precise pentru a sporirea transparenței, sporirea cooperării și așa mai departe? Și pentru a oferi Parlamentului informațiile relevante și documentele necesare. Avem întrebări legate de politici. Care sunt principalele trei priorități pe care le veți urmări în cadrul portofoliului dumneavoastră? Deci îi oferim comisarului desemnat ocazia prin acest uh, chestionar să ne prezinte personalitatea sa, pentru că, domnule Iaraghi, dumneavoastră ați spus că trebuie să ne adaptăm întrebările la personalitatea fiecărui comisar, ceea ce este adevărat, dar uh, aici, în această, în această introducere generală, uh, comisarul desemnat va trebui să își descrie rolul, modul în care percepe comisia și relațiile interinstituționale și, bineînțeles, atunci sarcina noastră uh, este să-l interogăm și mai mult prin întrebările noastre orale, bineînțeles. Și aici vor apărea diferențele de personalitate. Conchid spunând că în momentul în care este vorba de întrebări generale, acestea există deja și, și în ceea ce privește uh, întrebările precise, acestea vor face parte dintr-o procedură orală. Acum trebuie să ne concentrăm asupra uh, celor mai importante cinci priorități pentru noi, de care vrem să se ocupe comisarul desemnat. Iar uh, dat fiind că suntem presați de timp, ar trebui să ne concentrăm asupra acestui lucru pentru a putea ca astăzi să avem uh, o poziție comună mai mult sau mai puțin și pentru că eu să pot aduce modificări, să pot rescrie aceste cinci întrebări, după care să vi le trimit și uh, la nivel informal uh, în următoarele zile să reușim să punem la punct acest document. Vă mulțumesc! Ringrazio relatori vicepresidenti. Mulțumesc foarte mult, domnule vicepreședinte. Mulțumesc pentru limpezimea cu care ne-ați prezentat această chestiune. Se face o diferență foarte clar, clară între întrebări orale precise, specifice și întrebări generale. Ne-ați spus foarte clar că în momentul în care este vorba de prioritățile noastre, acestea se regăsesc în chestionar. Domnul Șoflin are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc și domnului Traskovski pentru, uh, pentru um, lămurile pe care le-a oferit și pentru activitatea sa, însă văd încă oarecare diferență între întrebările generale și uh, întrebările pe care le-ați redactat dumneavoastră pentru comisia noastră. Într-adevăr, aș vrea să spun câteva cuvinte despre legătura dintre aceste două. În primul rând, întrebările dumneavoastră nu se regresește o dimensiune fundamentală a Comisiei noastre, după părerea mea, și anume viitorul integrării europene. Acest lucru este implicit, nu explicit și cred că ar trebui să fie făcut explicit, pentru că în momentul în care vom avea audiera, se vor pune întrebări despre modul în care comisarul desemnat definește interesele europene și identitatea europeană, modul în care înțelege activitatea instituțiilor europene în contextul mai larg al integrării europene și aici vor apărea întrebări privind uh, legătura și relația cu cetățenii. Cred că aici ar fi binevenit să analizăm cu atenție, și asta vom și numai când vom avea un nume, să analizăm cu atenție activitatea comisarului în țara sa, de baștină, fiindcă acest lucru ne va influența modul în care percepem noi uh, comisarul desemnat și modul în care va uh, percepe comisarul desemnat rolul și competența sa în această dimensiune. Încă o chestiune se referă la uh, priorități. Uh, prin, aveți dreptate că avem nevoie de priorități și aș vrea să vă întreb cum ar trebui să fie coordonate aceste priorități care va fi calendarul? Avem niște obiective a, ale politicilor noastre, acestea vor fi urmate, dar există aceste obiective merg mână în mână și se influențează reciproc. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! După cum vedeți, Domnul vicepreședinte Macmillan Scott uh, a ajuns, nu are prea mult timp la dispoziție, dar uh, dacă sunteți de acord, am putea să amânăm dezbaterea privind audierea comisarilor, mai ales uh, a comisarului nostru, și să trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi, este vorba de relația cu parlamentele naționale, după care ne întoarcem la dezbaterea noastră după ce domnul vicepreședinte își va fi finalizat raportul, vom reveni la punctul 5. După cum știți, după cum știți, COSAC s-a întâlnit la Stockholm la începutul lunii octombrie, iar uh, delegația Parlamentului European a fost condusă de domnul vicepreședinte Macmillan Scott. Aveți uh, un raport privind această reuniune și uh, concluziile în engleză și franceză, precum și procesul verbal a acestor reuniuni, astfel încât îl vor ruga pe domnul vicepreședinte să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Este o onoare pentru mine să pot să iau cuvântul în fața dumneavoastră în această dimineață cu privire la cea mai recentă reuniune COSAC. și domnul președinte a fost prezent la această întâlnire din Stockholm de pe 4-6 octombrie. Această reuniune a dus la o altă reprezentanță a parlamentelor naționale ale, Uniunii, ale țărilor din Uniunea Europeană, adesea reprezentanței ambelor camere, imediat după rezultatul referendumului irlandez. Bineînțeles, rezultatul a fost primit cu bucurie de către participanții la reuniune. În mod tradițional, până acum, parlament, delegația Parlamentului European era condusă de doi vicepreședinți, iar de cinci ani de zile am avut plăcerea de a fi unul din acești doi vicepreședinți, lucru care s-a repetat acum. Cu această ocazie, dat fiind că am avut o reuniune a biroului uh, care avea loc la Paris, uh, aceilalți doi vicepreședinți nu erau prezenți acolo, dar eu eram acolo, așa cum am făcut în ultimii cinci ani la reuniunile COSAC, consider că relația între parlamentele naționale și Parlamentul European are un rol crucial. După cum bine știți, se discută reprezentarea uh, Parlamentului European pe viitor în cadrul COSAC, iar eu sunt foarte deschis cu privire la această chestiune. Această comisie va avea foarte multă greutate în ceea ce privește hotărârea ce se va lua. În acest sens, chestiunile care uh, vor fi de competența tratatului de la Lisabona, astfel încât trebuie subliniat faptul că Parlamentul European se află într-o situație uh, unică și anume este singurul membru permanent al Troicăi COSAC și în același timp dă unele înlesniri secretariatului și parlamentele naționale, parlamentelor naționale aici la Bruxelles. Trebuie să nu uităm acest lucru și trebuie spus faptul că această uh, reuniune s-a bucurat de o atmosferă foarte prietenoasă, cordială. Am avut un raport din partea reprezentanților Irlandei, după care Frederick Reinfeld Primul ministru al Suediei a luat cuvântul și președintele în exercițiu al Consiliului. Iar uh, domnia sa a anticipat faptul că tratatul de la Lisabona va fi ratificat, iar um, Consiliul va putea lua hotărâri politice până la sfârșitul anului în ceea ce privește noile figuri și personalități cheie și noile mecanisme care vor fi puse în aplicare. Parlamentul European, delegația Parlamentului European, a făcut uh, unele sugestii la contribuții care reprezintă uh, declarația formală a COSAC în ceea ce privește tratatul de la Lisabona. Am propus următorul lucru care a fost și acceptat. Este vorba de un amendament Dat fiindcă tratatul uh, de la Lisabona a fost aprobat de toate parlamentele naționale după multe deliberări și dezbateri, chiar dacă mai trebuie să fie aprobat de Parlamentul irlandez în urma referendumului de pe 2 octombrie, COSAC susține că legitimitatea democratică a acestui proces nu poate fi pusă sub semnul întrebării și ar trebui să fie recunoscută de toate părțile implicate se respectă um, necesitățile și solicitările constituționale ale tuturor țărilor membre, dar se cere ratificarea tratatului de la Lisabona cât mai repede cu putință. Iată mesajul pe care l-am vrut să îl trimitem colegilor noștri de la Praga, dar după cum știți, ieri, um, din fericire, președintele Cehiei a recunoscut um, și a acceptat voința tuturor camerelor parlamentelor naționale din Uniunea Europeană și a semnat tratatul de la Lisabona. Nu prea mai sunt multe de spus, nu prea mai sunt multe de adăugat, domnule președinte, la, acest, la această acțiune, la acest rezultat. Aș dori totuși să fac um, o sugestie. Cuvintele care alcătuiesc uh, în numele COSAC uh, se bucură de o tradiție lungă. Dar COSAC uh, nu este înțeles cum trebuie și aș dori să vă fac o sugestie informală ca pe viitor Uh, COSAC să-și schimbe numele. COPAL, uh, de exemplu, pentru că este vorba de COPARL, pentru că este vorba de cooperare între parlamente. Iar din experiența mea, acest organism este unul uh, foarte serios de dezbatere, iar rolul său se va schimba, asemenea Parlamentului European, după tratatul de la Lisabona și cred că ar trebui să ne dorim parteneriat, un parteneriat și nu o concurență între instituțiile noastre și să recunoaștem în același timp legitimitatea democrată, uh, democratică absolută a acestor instituții. Poate știți dumneavoastră faptul că uh, eu am fost ales în calitate de conservator britanic, dar acum am devenit uh, um, independent în urma unor neînțelegeri în partid. Partidul Conservator în Marea Britanie a declarat ieri seară că acceptă rezultatul procesului de ratificare, deci nu, va, nu se va ține un referendum în Marea Britanie. Pe de altă parte, se cere răspicat în unele părți un, fel de plebiscit. Sper că conducerea partidului să-și dea seama că voința tuturor camerelor, parlamentelor naționale trebuie să fie considerată legitimă în totalitate și trebuie să se țină cont de ea. Iar această stare, de fapt, este una benignă pentru Europa. Avem nevoie de acest tratat și a venit vremea să mergem mai departe. Vă mulțumesc, domnule președinte. Grazie, signor vicepresidente, e adesso apriamo il dibattito con gli interventi dei colleghi. Mulțumesc foarte mult, domnule vicepreședinte, și acum dau cuvântul colegilor care doresc să se exprime domnul Broc, în primul rând. Domnule președinte, am întrebări pentru domnul vicepreședinte. Cred că o cooperare strânsă între Parlamentul European și Parlamentele Naționale în ceea ce privește controlul și subsidiarității este, sunt chestiuni foarte importante. Și, în general, cooperarea privind actele sau legislația este una foarte importantă. Uh, pentru că parlamentele naționale sunt responsabile de implementarea legislației europene. Iată, tot atâtea chestiuni foarte importante. Dar mă întreb dacă COSAC este entitatea sau organismul potrivit pentru o astfel de cooperare. Pentru că, prin natura sa, ă, comisii specializate din parametrele naționale controlează acest proces de legiferare. Ă, Așa că mă gândesc, având în vedere și sugestia de a redenumi acest uh, organism COPARL, mă gândesc dacă n-ar trebui să nu existe un fel de adunare comună parlamentară europeană sau să devină un astfel de, de, de organism COSAC. Uh, uh, noi suntem într-adevăr uh, cumva outsider în acest context COSAC 1 din 28. Și trebuie să vedem cine este într-adevăr legiuitor la nivel european. Ă, care va fi rolul nostru în viitor? Ne vom ă, implica mai mult? Cum ne vom implica în acest proces care este unul foarte dinamic de altfel? Lucrurile nu sunt deloc simple. Deci este foarte important ca COZAC să nu fie interpretat ca uh, ceva care depășește uh, prevederile tratatelor. Deci, să nu, deci să nu meargă dincolo de aceste prerogative. Cred că trebuie să discutăm pe îndelete toate aceste lucruri. Dar consider uh, că ceea ce faceți dumneavoastră, domnule președinte, este ceva foarte pozitiv. Nu, nu vă critic, însă doar vreau să vă spun ce cred. Cred că sunteți uh, printre puținele persoane care de adevăr se interesează de acest subiect de ani de zile. Dar, având în vedere structura, așa cum uh, este ea prezentă, felul în care sau nivelul la care suntem reprezentați, uh, nu cred că lucrurile stau foarte bine pentru noi. Așa cum am spus și la început. Deoarece uh, nici informația nu circulă așa cum trebuie, nu avem feedback suficient. cred că tocmai un reprezentant al Comisiei Afaceri Constituționale ar trebui să facă acest lucru, să stabilească astfel de legătură. Poate că domnul uh, Casini și împreună cu vicepreședintele ar putea să conducă o dezbatere privind felul în care putem să controlăm sau să monitorizăm acest întreg proces, ca nu cumva să ne trezim că nu suntem pe calea cea bună. Mulțumesc! doamna Gurme. Mulțumesc foarte mult, domnul președinte, vicepreședinte, mă bucur că vă văd astăzi. E adevărat că trebuie să ne gândim foarte mult la mijloace, dar și la conținutul acestei cooperări care, pe care ne-o dorim uh, uh pozitivă și, în orice caz, uh, domnul vicepreședinte face o treabă excelentă. Uh, mă bucur că domnul Vaslac Claus a semnat în sfârșit uh, tratatul de la Lisabona și că în sfârșit acesta va intra în vigoare. În al doilea rând, vreau să spun că toate parlamentele naționale erau în favoarea acestui uh, tratat, dar ratificarea în sine a fost un proces destul de lung și de complicat. Deci rolul parlamentelor naționale este unul foarte important și el este întărit prin tratatul de la Lisabona, uh, inclusiv în ceea ce privește subsidiaritatea și uh, rolul acesta este important și îl vedem și prin exemplul german. Este foarte important ca între Parlamentul European și Parlamentele Naționale să se uh, stabilească o adevărată cooperare. În al treilea rând, trebuie să subliniem uh, importanța uh, participării noastre la această cooperare. Trebuie să dăm exemplu și președinția maghiară va trebui să uh, dea un impuls în acest sens. Și o dezbatere trebuie să aibă loc, bineînțeles, și în uh, Ungaria. Dacă mă gândesc la Troică, la Belgia, la Spania, trebuie să ne asigurăm cu toții că instituții, dezvoltarea instituțională este o prioritate pentru toată lumea. Uh, în orice caz, noi suntem de acord uh, uh, cu acest lucru pe plan național în Ungaria și mă bucur de acest lucru. Există motive politice, priorități politice pentru uh, troica care se va instala în continuare, uh, în continuare și care va afecta direct uh, țara noastră, Ungaria. Ungaria va fi direct afectată de aceste uh, lucruri, inclusiv problema imigrației. În sfârșit, mulțumesc și felicit doamna Margot uh, Wallström pentru că face o muncă excelentă în ceea ce privește cooperarea între parlamentele naționale și Parlamentul nostru. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Rangel. Mulțumesc, domnule președinte, și eu vrem să îl felicit pe domnul Macmillan Scott pentru rezultatele obținute și pentru eforturile pe care le-a depus la COZAC pentru ca să susțină ratificarea tratatului de la Lisabona. Uh, și uh, e vorba de eforturi care au dat uh, roade. Nu ar trebui să subestimăm rolul COSAC. Nu ar trebui să subestimăm influența pe care COSAC pe care a avut-o COSAC asupra uh, colegilor cehi în timpuri de restriște. Însă simt și eu, cred și eu că în acest moment noi aici, la afaceri constituționale, trebuie să acordăm o prioritate absolută relației cu parlamentele um, naționale. Înțeleg însă și um, temerile domnului Brok. Dacă vedem ce s-a întâmplat în anumite parlamente naționale, în puține dintre ele, putem să spunem că în anumite țări uh, afacerile europene nu sunt uh, acoperite așa cum trebuie, nu sunt dezbătute așa cum trebuie. Și cred că trebuie să avem aici un rol uh, cumva pedagogic, uh, să îi informăm, să poate să-i și ghidăm, să le spunem ce se întâmplă în Europa, ce se întâmplă în Parlamentul European. Și deci cred că o delegație puternică, solidă la COSAC din partea noastră este un lucru absolut logic, pentru că, într-adevăr, Parlamentul European are un rol important de jucat în uh, cadrul COSAC. Nu trebuie să ne pierdem acest rol, trebuie să cooperăm foarte strâns cu ei. S-a vorbit aici despre rolul parlamentelor naționale, munca lor. Trebuie spus că uneori parlamentele naționale sunt deseori foarte, foarte ocupate și copleșite poate de probleme interne naționale, uh, că nu, astfel că nu reușesc să, urmă, să urmărească așa cum trebuie evoluția legislației europene. Iată de ce trebuie să ne asigurăm că aceste parlamente naționale uh, uh, se descurcă mai bine pe viitor în ce privește problemele naționale. Problemele europene, pardon. Și iar în ceea ce privește problemele constituționale, nu există. Problema constituțională nu este un subiect uh, izolat. Aspectele instituționale apar în toate uh, domeniile europene și influențează foarte mult uh, Uh, aspecte în diferite state. Putem să vedem că hotărârea Curții Constituționale Germane are reverberații la nivelul altor uh, state și altor sisteme constituționale. Deci noi, ca Parlament European, avem interesul absolut de a întări rolul Parlamentelor Naționale. Ei sunt prietenii și aliații noștri naturali și când vine vorba de uh, evoluția Uniunii Europene, aceste parlamente naționale pot să uh, facă o treabă excelentă, uh, pot să fie organisme de monitorizare, inclusiv la nivel național, pot să influențeze deciziile guvernamentale care apoi se vor reflecta în Consiliu. Deci haideți să creăm această cultură a cooperării. Ea încă nu există în anumite parlamente naționale. Nu există toate aceste mecanisme de informare și de transmitere a informației. Uh, parlamentele naționale uh, sunt aliații, adevărații aliați și prieteni ai uh, Parlamentului European și am văzut acest lucru și la ratificarea tratatului. Mulțumesc foarte mult. Acum domnul trebuie să plece într-un sfert de oră. Așa că, dacă mai aveți întrebări, vă rog să le puneți foarte rapid, două minute. Am și o întrebare. Thank. Domnul Bronz. Mulțumesc. Domnul Macmillan Scott a spus că de legitim, legitimitatea democratică a ratificării nu poate fi chestionată. Însă, în uh, Marea Britanie, atât Partidul Laburist cât și cel conservator, s-au uh, angajat să organizeze un astfel de referendum. Și cum pot să vină ele acum și să spună că nu vor organiza referendumul, uh, uh, având în vedere că și-au încălcat Uh, această promisiune. Democrația înseamnă puterea poporului și nu puterea Parlamentului, iar oamenii din Marea Britanie sunt din ce în ce mai nemulțumiți de felul în care se reflectă interesele lor la nivel european. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Uh, într-adevăr, avem cu toții uh, avem cu toții propriile agende politice și angajamente politice și e inutil să mai ne întoarcem în trecut și să vedem numai propria bisericuță. Uh, și vreau să spun că, având în vedere ce s-a întâmplat cu tratatul de la Lisabona, raportul Parlamentului European cu parlamentele naționale sau ce se va întâmpla în perspectiva tratatului, această relație va fi din ce în ce mai importantă. Este foarte important să veghem asupra unei bune reprezentări la nivelul COZAC, să revizuim componența delegației. Trebuie să existe întotdeauna un feedback a ceea ce se întâmplă acolo, la COZAC, și să existe informații care circulă în ambele sensuri. De aceea consider că este foarte bine să vedem dacă această entitate COZAC este într-adevăr utilă și în orice caz dacă delegația noastră acolo își, uh, trebuie cumva uh, <clears throat> să-și schimbe comp- componența. Flynn. Domnul președinte, o să fiu foarte succint. Colegii au vorbit aici despre circulația informației, informațiilor. Avem nevoie de un mecanism mai bun de cooperare între instituțiile europene, pe de-o parte, și parlamentele naționale. Dar aici m-aș referi la ce a spus domnul vicepreședinte și doamna Gurmei și la președinția maghiară din 2011 ar fi oare posibil să ne întâlnim, poate sub egida COSAC, cu Troica uh, parametrilor Naționale plus uh, Parlamentul European? Uh, ar fi bine să ne întâlnim și uh, astfel cred că am pregătit cu și mai multă seriozitate activitatea președinților viitoare în Uniunii Europene. Mulțumesc, domnul Tarkovski are cuvântul. vreau să vă atrag atenția asupra schimbărilor care vor interveni în lumina mm, tratatului și evoluțiile care au loc în acest moment. Eu am impresia că atunci când Cozacul a fost înființat, uh, era unul dintre puținele instrumente pe care le aveam uh, la dispoziție pentru a dialoga cu parlamentele naționale. Parlamentele naționale au uh, cu siguranță o anumită influență asupra uh, afacerilor europene, însă s-au schimbat multe între timp. Sunt de acord cu ce a spus domnul Brock. Poate ar fi bine să ne oprim puțin și să ne gândim la relația noastră cu aceste parlamente naționale, pentru că această relație a căpătat noi conotații. În primul rând, conform convenția, avem un schimb formal de informații, iar apoi prin Lisabona avem procedura de cartonaș galben, yellow card, și putem coopera direct cu ei în ceea ce privește principiul subsidiarității și să încercăm să îl implementăm, într-adevăr. Dar există și alte evoluții. De exemplu, știm că AFET-ul invită președinții comisiilor afaceri externe din Parlamentele Naționale să participe la ședințele lor. Deci vreau să spun că avem un peisaj în schimbare. Lucrurile s-au schimbat și suntem din ce în ce mai mult implicați în cooperarea cu ei. Ideea este numai de a dezbate cu aceste parlamente ă, cu tot respectul pe care îl port uh, acestor uh, întâlniri COZAC, uh, poate că trebuie să depășim nivelul dezbaterilor uh, teoretice, intelectuale și uh, să mergem uh, în direcția unei adevărate interacțiuni, pentru că avem canale de comunicare și putem să vedem împreună cum va evalua COZAC și care vor fi funcțiunile sale în viitor. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Înainte de a da cuvântul domnului vicepreședinte Macmillan Scott, aș dori să spun și eu câte ceva. Uh, să semnalez anumite probleme. Nu cred că este nevoie să rezumăm ce s-a întâmplat la cea de-a 42-a uh, întâlnire COZAC. Aveți la dispoziție procesul verbal și concluziile respective. Într-adevăr, ei s-au concentrat asupra noului rol al COSAC după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. COSAC dorește o relație mai strânsă, mai puternică între parlamentele naționale și Parlamentul European inclusiv în ceea ce privește implementarea principiilor subsidiarității și proporționalității. La întâlnirea care a, avea, a avut loc la conferința președinților s-a văzut că există mai bine de 400 de comisii și subcomisii care se ocupă de probleme europene și mii de parlamentari naționali care uh, uh, sunt membri ai acestor comisii europene, de afaceri europene. Deci e vorba de un peisaj foarte complex. Săptămâna viitoare vom adopta regulile de procedură privind raportul uh, Martin. Deci, iată, în sfârșit avem un uh, cadru uh, în care să plasăm aceste relații cu parlamente naționale. Și mai există acele uh, opt săptămâni care sunt menționate în Tratatul de la Lisabona, în anexe, în ceea ce privește monitorizarea principiilor subsidiarității și proporționalității și este vorba de un, uh, un termen care trebuie să respectat. În orice caz, cooperarea cu Parlamentele Național este una foarte intensă. Ideea este cum va evolua COSAC în uh, viitor. Uh, putem pur și simplu să spunem că va fi inutilă această entitate? Nu știu ce crede domnul Macmillan Scott despre acest lucru, probabil că nu, însă probabil că rolul COSAC va fi unul și mai important în viitor. Din potriva, pentru că um, parlamentele naționale uh, au un rol aparte de jucat, uh, inclusiv în perspectiva comisiilor specializate pe care uh, le conțin. Și probabil că lucrurile vor trebui să fie intensificate, amplificate. Uh, tocmai nu cred că avem în acest moment suficiente legături cu și contacte cu comisiile specializate din parlamente uh, le naționale. Tocmai ele nu participă la lucrările noastre, la comisiile noastre. Iată deci o posibilitate de a coopera mai strâns cu uh, parlamentele naționale. Uh, cred că e vorba aici de prerogativele care pot să apară ieri am discutat despre două amendamente care vizează participarea uh, cosac la lucrările comisiei, comisiilor. Iată de ce COSAC va trebui să aibă un rol mai mare în viitor. Și ne întrebăm dacă nu cumva n-ar trebui să dezvoltăm o relație chiar privilegiată aparte între comisia noastră și COSAC. Iată ce vreau să spun și acum dau cuvântul domnului Macmillan Scott. The, um, the nature of the... Natura reprezentării Parlamentului European la COSAC este una foarte importantă și uh, știu care sunt discuțiile din cadrul acestei uh, comisii în acest uh, sens. Experiența și angajamentul lui Elmar Brock uh, față de procesul de elaborare a acestui tratat prin convenție și dincolo de aceasta îl face să îl fac să fie foarte conștient de importanța echilibrării uh, răspunderilor între Parlamentul European și Parlamentele Naționale și sunt uh, convins că va confirma că audierea care a avut loc în urmă cu câteva uh, luni la Parlamentul European cu Parlamentele Naționale a demonstrat că Parlamentele Naționale nu doresc deloc să transforme COSAC într-o nouă cameră. Pe de altă parte, schimbările pe care le um, aduce tratatul vor uh, impune crearea de noi forme de cooperare și știu că președinția spaniolă lucrează la acest lucru, așa cum o vor face și alte președinții. Unul dintre procesele care sunt în curs de desfășurare sunt un grup, este un grup de discuții uh, în care se vorbește despre uh, relația Parlamentului European cu uh, Parlamentele Naționale, pentru că nu doar AFCO are relații cu Parlamentele Naționale. Sunt multe zone gri și multe alte comisii care au anumite um, interese. În legătură cu uh, schimbarea de nume pe care ați propus-o, domnule Broc, m-aș gândi la, în loc de Copar, la Coopparn. întrebarea domnului Gurmai în legătură cu președinția rotativă. Aceasta va crea multe provocări pentru Parlament, dat fiindcă acum va exista un președinte permanent al Consiliului. Domnul Rangel nu ar trebui să se îngrijoreze. Parlamentul statului din care provine este unul dintre cele mai eficiente și unul dintre cele mai angajate în uh, procesul de colaborare cu COSAC. În ceea ce privește noul rol al uh, COSAC, acesta este concentrat pe informare și domnul Schoffler a vorbit despre acest lucru, despre modul în care parlamentele pot coopera în mod mai eficient. Parlamentul uh, pune la dispoziție nu doar un secretariat, ci și un proces de schimb de date prin parlamentele naționale, prin Parlamentul European și Comisie. Comisia a încercat uh, să preia controlul acestui proces, dar este important ca Parlamentul European să uh, dețină în continuare controlul uh, procesului de informare, schimb de informații care există între Parlamentul European și Parlamentele Naționale. În ceea ce privește termenele limită, care de multe ori sunt uh, arbitrare, acestea ar trebui să fie ajustate unor. iar procesele, procedurile Parlamentelor Naționale ar putea să uh, suferă și ele modificări ca urmare a acestor schimbări. La ultima ședință a COSA, doamna Wallstorm a primit mulțumiri pentru contribuția pe care a dus-o la acest proces uh, Dar uh, nu cred că este bine ca Comisia să își asume un rol suplimentar față de uh, cel pe care îl are deja uh, conform tratatului la ora actuală. Așadar, cred că rămâne răspunderea noastră să acționăm în mod riguros și foarte serios. În Regatul Unit, uh, în legătură cu ce a spus colegul meu mai devreme, nu există o obligație constituțională de a organiza referendumuri. În uh, alte cazuri uh, s-au organizat referendumuri pentru că aceasta a fost opțiunea politică. Însă în Irlanda există cerința constituțională de organizare a referendumului. Personal, eu sunt mândru de faptul că Parlamentul European are deja un alt statut consolidat. Din, pentru prima dată de când sunt eu membru al Parlamentului European, în 25 de ani, cred că avem în sfârșit un rol foarte serios și uh, important și sunt mândru că sunt uh, aici. În trecut au fost situații când mi-a fost uh, rușine că mă aflu aici. Uh, Camera Comunelor, uh, Camera Comunelor discuta cum să-și uh, gestioneze cheltuielile. Personal sunt mândru de faptul că Parlamentul European uh, are un sistem de control mult mai riguros decât cele existente în multe parlamente ale statelor europene. Așadar, haideți să fim mândri de stadiul la care am ajuns și sperăm că și cetățenii europeni vor fi mândri să fie reprezentați în Parlamentul European de noi. Grazie, possiamo allora considerare chiusa questa... Mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte. Cred că am încheiat acest punct de pe ordinea de zi. Mulțumesc mult, domnule președinte, pentru că ați fost prezent astăzi. Acum uh, cred că putem uh, reveni la punctul anterior de pe ordinea de zi, la punctul 5. Domnul uh, Trakovski uh, ne vorbea despre audierile comisarilor desemnați și analiza în special uh, chestiunea întrebărilor ce urmează să le fie adresate comisarilor desemnați. Am auzit deja opinia domnului Schöpflin și cred că mai ceruse cuvântul domnul Hefner. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Se pare că a apărut uh, o problemă. În afară de chestiunile de fond pe care le vom adresa, mai, vor mai putea exista și alte întrebări pe care să le adresăm uh, candidaților. Dacă pentru a determina dacă candidatul este unul potrivit. Vă mulțumesc foarte mult pentru propunerea pe care ați făcut-o, este una foarte bună, însă există un anumit aspect pe care l-a abordat și domnul Daf și uh, care cred că uh, nu a fost reprezentat suficient uh, în cele cinci întrebări, în cele cinci puncte. Și aș vrea să vă rog să includeți acest aspect în întrebări este vorba de raportul și relația cu cetățeanul. Dincolo de dreptul, de dreptul cetățeanului de a vota, trebuie să aflăm care sunt planurile, ideile și intenției, intențiile candidaților uh, pentru a apropia Europa de cetățeni și cetățenii de Europa. Acesta a fost un punct important abordat de doamna Wallstorm și uh, cred că toți uh, candidații trebuie să fie uh, puși în fața acestei întrebări referitor la relația dintre Europa și cetățean. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Șulț are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. S-au spus uh, deja multe lucruri în legătură cu uh, ce a spus domnul Ceascov, Ceașcovski. Aveți dreptate când spuneți uh, că vrem să stabilim priorități mai degrabă decât să facem recomandări în calitate de comisie. În timpul audierilor comisarilor desemnați, trebuie să îi întrebăm cum uh, doresc să facă să progreseze procesul european în lumina tratatului de la Lisabona. Am vorbit despre acest lucru la campania, în timpul campaniei electorale pentru alegerile europene și am vorbit despre prezența la vot tot mai scăzută cu fiecare alegeri, cu fiecare de aceea cred că trebuie să le adresăm uh, comisarilor această întrebare. În plus, dorim să știm care sunt uh, ideile lor în legătură cu abordarea acestor domenii pentru a putea face să progreseze acest proiect european. Cred că domnul Brock are dreptate atunci când spune că trebuie să urmărim cu foarte multă atenție modul în care este abordată integrarea europeană de comisie și efectul pe care l-au um, evenimentele din viața politică. Cred că trebuie să schimbăm um, ordinea priorităților pe care le avem aici pe această listă și Cred că pe primul loc ar trebui să fie prioritatea numărul 2. De asemenea, cred că putem să introducem și câteva întrebări orale. Susțin de, ce, de asemenea și uh, spusele domnului Hefner în legătură cu informația și transparența. Cred că acestea trebuie să fie consolidate de către comisie. Mulțumesc. Președintele, vă mulțumesc. Domnul Rangel are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt într totul de acord cu uh, colegul Tratskovski atunci când uh, el a explicat care ar trebui să fie strategia noastră, nu doar în ceea ce privește întrebările scrise, ci și uh, cele orale adresate la audiere. Sunt de acord că prioritatea numărul 2 ar trebui să devină prioritatea numărul 1 pe acea listă. Desigur, problema Serviciului uh, European de Acțiune Externă este una foarte precisă și punctuală și nu ar trebui să fie pe locul întâi. Însă, cred că ar trebui să avem o formulare mai uh, largă a actualei priorități uh, numărul 2, implementarea noutăților introduse de tratatul de la Lisabona. Prioritatea comisiei noastre în următorul an cred că ar trebui să fie o evaluare globală a implementării tratatului de la Lisabona. Cred că, într-o anumită măsură, suntem răspunzători pentru implementarea acestuia. Cred că trebuie să vedem dacă instituțiile, Consiliul, Comisia și chiar Parlamentul, dacă instituțiile fac tot ce trebuie să fie făcut pentru implementarea tratatului de la Lisabona. Prioritatea noastră ar trebui să fie să elaborăm la sfârșitul anului 2010 un raport reprezentând o evaluare generală a tuturor uh, măsurilor luate de instituțiile europene în sensul implementării tratatului. Și în special modificările aduse de de la Lisabona. Așadar, cred că prima prioritate ar trebui să încercăm să determinăm comisia care este răspund, răspunzătoare și care este un fel de gardian al implementării tratatului, așa cum suntem și noi în calitate de comisie pentru afaceri constituționale. și trebuie să răspundem pentru eforturile pe care le vom putea să le facem în uh, următorul an, care va fi greu atât pentru noi cât și pentru comisie, pentru că va trebui să facem foarte multe schimbări. Comisia va avea așadar o răspundere foarte mare, iar noi, în calitate de comisie parlamentare, avem și noi răspunderea și responsabilitatea de a evalua și de a încerca să implementăm toate măsurile la toate nivelele și în toate instituțiile care vor fi uh, luate în, uh, în timpul acestui an care urmează. Recomand așadar să se facă această evaluare generală. Bronz. Onorevole Bronz. Domnul Bronz are cuvântul. Mulțumesc. Mă voi referi la punctul 4 al proiectului de priorități. Ideea unui sistem că ideea unui sistem electoral uniform va crește prezența la vot, cred că pierde din vedere esențialul. Antipatia care se tot uh, răspândește uh, față de Uniunea Europeană nu are legătură cu alegerile. Cred că statele membre sunt cele care trebuie să decidă cum votează cetățenilor și nu rolul Uniunii Europene și nici nu cred că problema este lipsa de informații, lipsa de cunoaștere a Uniunii Europene. Oamenii nu au încredere în informațiile furnizate de Uniunea Europeană. Această comisie a decis în urmă câteva luni să crească fondurile folosite pentru uh, informarea publicului în legătură cu beneficiile aderării. Domnul Foc și domnul Messerschmidt au luat decizia de a publica atât beneficiile cât și uh, dezavantajele uh, Um, aderării la Uniunii Europene și însă Comisia nu a votat uh, pentru această propunere. Mulțumesc. Grazie, onorevole Brock. Mulțumesc, domnule Brock. Domnule președinte, aș dori să vă mulțumesc foarte mult pentru propunerile făcute sunt de părere că este o, un bun punct de plecare pentru activitatea noastră. Dar, din diverse motive, aș dori să fac câteva observații privind legea electorală comună și să-mi exprim unele rezerve. Nu cred că ar trebui să fie o prioritate a noastră, pentru că prioritățile electorale diferă de la un stat la altul, iar dimensiunea țării joacă un rol foarte mare uh, astfel încât uniformitatea nu ar fi de dorit. În tratatul de la Amsterdam am hotărât că vom avea un principiu comun, proporționalitatea procedurii electorale care se va aplica în toate statele membre pentru a putea avea rezultate comparabile. Dar nu cred că uniformitatea poate să reprezinte un principiu aici, fiindcă sunt de părere că Într-adevăr, putem avea principii comune, dar nu putem vorbi despre un sistem uniform. Poate aceasta ar fi o soluție. Și încă o observație, pentru că din păcate va trebui să plec în scurt timp, dar dorea, doream să ridic această chestiune cu dumneavoastră. Dacă președintele Comisiei va planifica numirea comisarilor astfel încât audierile să nu poate fi finalizate în acest an, iar Parlamentul European își va uh, putea da votul final, hotărârea finală în ianuarie, atunci acest lucru ar putea constitui o problemă pentru noi în ceea ce privește hotărârea noastră. Pentru că în Consiliu, înaltul reprezentant trebuie să își preia postul de la data de 1 ianuarie, în momentul în care tratatul de la Lisabona intră în vigoare. Deci asta fără să fi trecut prin audiere. Trebuie să spunem foarte limpede că funcția de înalt reprezentant și vicepreședinte a Comisiei nu sunt posturi care pot fi împărțite, reprezintă un singur, o singură funcție, iar această funcție poate fi asumată numai în momentul în care candidatul a trecut prin întreaga procedură și a fost audiat în cadrul Parlamentului European ca și ceilalți comisari desemnați. Astfel încât, cred că ar fi bine pentru comisia noastră să aduc această chestiune în atenția Comisiei pentru a nu exista nicio neînțelege în legătură cu acest lucru. Vă mulțumesc! Domnul Daf are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte să plece domnul Brock, aș dori să lămurim procesul de punere în aplicare a tratatului de la Lisabona. Din câte înțeleg eu, tratatul de la Lisabona va intra în vigoare de la 1 decembrie. A, documentul semnat de Cehia trebuie să fie uh, depus în arhive și uh, aici aș vrea ca reprezentantul Cehiei să-mi clarifice acest uh, lucru. Acum suntem în grafic în ceea ce privește punerea în aplicare a tratatului pe data de 1 decembrie. Și ține de competența noastră să audim candidatul pentru funcția de ministru de externe. Adică funcția de înalt reprezentant, iar Iar decizia trebuie să fie luată de AFET. Cred că ar trebui să confirmăm acest lucru aici în cadrul comisiei noastre astăzi. Grazie, onorevole Daff. chiesto ancora di parlare. Mulțumesc foarte mult, domnule Daft. Domnul Guerreiro a vrea să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Reforma constituțională are două etape în mod normal. Mai întâi adoptarea Constituției, în cazul nostru adoptarea Tratatului de la Lisabona, iar a doua etapă o reprezintă punerea în aplicare a textului constituțional. Iar aici este vorba de punerea în aplicare a inovărilor aduse de Tratatul de la Lisabona. Adevărul este că dificultățile nu dispar în momentul în care se semnează tratatul sau intră în vigoare acesta procedurile de aplicare a textului constituțional vor fi foarte complicate și se pare că acesta va intra în vigoare pe 1 decembrie, astfel încât sunt de părere că unele uh, chestiuni legate de punerea în aplicare a tratatului de la Lisabona trebuie rezolvate și Totuși, nu cred că noi ne vom ocupa de aplicarea acestor inovări care sunt foarte numeroase și vor fi puse în aplicare de mai multe comisii ale Parlamentului European, diverse comisii, astfel încât vă propun ca unele dintre întrebările pe care le vom adresa comisarului desemnat în timpul audierilor uh, Trebuie să înțelegem că vom adresa aceleași întrebări și altor comisari care vor juca un rol în ceea ce privește punerea în aplicare a articolelor inovatoare ale Tratatului de la Lisabona, astfel încât, în ceea ce privește întrebările 1 și 2 din chestionar, cred că acestea ar putea fi aduse la oaltă, dat fiind că Serviciul de Acțiune Externe și competențele înaltului reprezentant reprezintă un aspect suplimentar. Iată, una dintre multele consecințe importante ale aplicării tratatului de la Lisabona, bineînțeles, nu singura. Iar în ceea ce privește reforma sistemului electoral, așa că ar trebui să există o întrebare cu referi, referitoare la acesta, cred că uh, aici ar trebui discutate multe aspecte. Dar uh, nu trebuie, uh, dar uh, trebuie să evităm ingerința în uh, activitatea statelor naționale. Dacă am putea avea alegeri în aceeași zi în toate statele europene, alegeri europene, atunci acest lucru ar îmbunătăți prezența la vot. Am putea avea și liste cu deputați de uh, naționalități diferite, astfel încât, fără să, să intrăm în sistemele electorale naționale, am putea îmbunătăți participarea la vot la nivel european uh, în cadrul alegerilor europene. Bineînțeles că statele membre au suveranitate în momentul în care vine vorba de uh, legile electorale, dar am putea îmbunătăți sistemul electoral pentru a spori prezentarea, eh, prezența la vot. Mulțumesc, domnul președinte. Înainte de a da cuvântul eh, raportorului pentru a răspunde la aceste comentarii, dat fiind că rolul meu este să ajungem la un consens și să văd dacă putem obține un consens privind această chestiune, aș dori să vă spun și domnul raportor să mă corecteze dacă greșesc, dar aș dori să vă spun următoarele. În primul rând avem o problemă de calendar pe care a explicat-o și domnul Daf, dar aici nu, dar acest lucru nu ține de competența noastră, ci de mm, conferința președinților de comisii. Secretariatul însă spune că vom reuși să respectăm acest uh, calendar foarte strâns. Dar bineînțeles că voi transmite îngrijorile dumneavoastră președintelui conferinței uh, președinților de comisii. Am înțeles că s-au ajuns deja la un consens asupra faptului că nu ar trebui să să punem întrebări precise, specifice acum, ci să stabilim niște priorități generale în ceea ce privește întrebările ce vor fi adresate comisarului desemnat. Bineînțeles că uh, așteptăm să vedem ce spune și domnul raportor, dar sunt uh, de părere că uh, singurele îngrijorări care mai rămân țin de întrebarea numărul 5 privind chestionarul unic Bineînțeles, noi trebuie să ne concentrăm asupra unor chestiuni care țin de competența noastră în ceea ce privește aplicarea tratatului de la Lisabona. Toate aceste subiecte ridicate sunt importante, dar în ceea ce privește uh, prioritățile trebuie să vedem dacă dorim o ordine uh, clară a acestora și, bineînțeles, una dintre prioritățile noastre ar trebui să fie relația cu, cu Parlamentele Naționale, Comitologie, Serviciul de Acțiune Externă, uh, Inițiativa Cetățenească. Și eu aș mai avea o propunere aici. Uh, pentru că acum nu se vorbește despre procedura pentru pentru aderarea la Carta Drepturilor Fundamentale. Acest, ar trebui să se facă o referire la acest lucru și bineînțeles că mai există și uh, rezervele exprimate de unele state membre privind Carta Drepturilor Fundamentale, de, uh, mai rămâne și situația și chestiunea uh, legislației electorale și, și acest articol 225 al tratatului. Bineînțeles că dorim să ajungem la un consens uh, privind uh, principalele întrebări care uh, trebuie adresate comisarului de semnat. Domnule vicepreședinte, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Am, um, am ascultat, v-am ascultat pe toți cu mare atenție și, în mod normal, acum ar trebui să pregătim uh, textul, să începem negocierile în următoarele două, trei săptămâni, dar nu avem timp, astfel încât voi face ceva neobișnuit, voi încerca să fac un scurt rezumat al discuțiilor și voi încerca să vă propun câteva soluții pentru a putea să ajungem chiar acum la un consens, fiindcă, după cum știți, suntem presați de timp. Deci, o să încep uh, cu următorul lucru. Foarte mulți dintre dumneavoastră s-au referit de, sau au vorbit despre campaniile de informare a publicului, um, stabilirea unei punți între instituțiile europene și cetățeni și acest lucru este foarte important, astfel încât uh, în loc de punctul numărul 5 voi încerca să, am, să introduc un nou punct privind această chestiune care este foarte importantă ținând cont uh, de ce a spus domnul Schöflin, domnul Andrew Duff și așa mai departe, pentru a avea un alineat uh, uh, independent privind campania de informare și legătura între Uniunea Europeană și cetățeni. Cred că este o soluție foarte simplă. În ceea ce privește examinarea legislației electorale, mulți dintre dumneavoastră ați vorbit despre acest lucru nu s-a făcut o întrebare uh, de, uh, cu privire la acest lucru. Uniformit, uniformitatea s-ar putea să pună anumite probleme, să creeze multe discuții. Iată ce o să fac. O să vorbesc cu Andrew, care este specialist, și o să te rog să ne propui o nouă formulare, după care o să vă trimit. Pentru că și pentru că încerc să fac acest lucru astăzi, să vă trimit uh, formularea astăzi, după care să uh, avem o discuție scurtă și să reușim ca asta mâine să ajungem la versiunea finală. Aici o să, o să, eu și Andrei o să ne ocupăm de o formulare mai generală, poate fără termenul uniformitate care uh, s-ar putea să să creeze controverse în ceea ce privește punctele 1 și 2. Am observat încă de la început și sunt de acord într-o oarecare măsură cu acest lucru și anume că punctul 2 ar trebui să treacă pe primul loc și mulți dintre noi au spus acest lucru astfel încât o să facem o schimbare aici între 2 și 1. Acum avem două opțiuni. Sunt de acord cu domnul Șoflin că ar trebui să începem cu ceva mai general să începem cu viziunea de viitor a Uniunii Europene, astfel încât dacă începem cu aliniatul 2, dar ar trebui să mai adăugăm poate o propoziție pentru a nu uh, începe deja cu detaliile punerii în aplicare, ci cu o viziune generală. Chiar dacă uh, comisarul însuși sau însăși va avea ocazia să se pronunțe asupra acestei chestiuni, dat fiind întrebările generale la care va trebui să răspundă, pentru că va trebui să descrie rolul, prioritățile și așa mai departe. Oricum, trebuie să începem cu ceva general, o, întreb- o propoziție despre viziunea de viitor și așa mai departe. Apoi, trebuie să mai spunem ceva despre evaluarea globală propusă de domnul Rangel. Avem două propoziții generale, după care trecem uh, la amănuntele implement, punerii în aplicare, după care vom vorbi despre serviciul de acțiune externă. Și Serviciul de acțiune externă ține de punerea în aplicare a tratatului, deși este foarte important pentru, fiind atât de important pentru noi acest lucru, ar trebui să îl tratăm separat. Pe scurt, vom avea primul alineat care da, să-i spunem, primul alineat, prima întrebare, prima prioritate, care să înceapă cu ceva general despre uh, viziunea uh, comisarului privind viitorul Uniunii Europene, despre tratate, uh, despre evaluarea globală, după care trecem la detaliile punerii în aplicare a tratatului de la Lisabona. La punctul 1, apoi 2, va fi vorba de Serviciul de Acțiune Externă a Uniunii Europene, 3, campania de informare a publicului care va face o legătură mai strânsă între instituțiile europene și uh, cetățenii europeni, voi, face astăzi, voi, voi redacta astăzi un, un alineat, apoi programul de Stockholm la numărul 4 și la 5 legislația electorală, iar aici o să-l rog pe Andrew să propună o formulare diferită. O să pun la punct aceste, acest document astăzi cu 5 puncte și o să vi-l trimit uh, spre observații. Dacă doriți să luați legătura cu mine, puteți să mă sunați sau să-mi trimiteți un e-mail astăzi Sper că astăzi, astăzi seară, să ajungem la un nou consens și să uh, vă pot uh, după aceea mâna un document care să, să co- corespundă poziției noastre, pentru că suntem presați de timp, așa cum v-am mai spus. Să, să mă corecteze secretariatul dacă greșesc cu ceva. Dacă aveți acum uh, observații, uh, remarce, sunt gata să vă ascult. Așa cum v-am mai spus, Uh, mai există și alte chestiuni importante care au fost ridicate, de pildă de președintele nostru, în ceea ce privește uh, aderarea la Convenția Drepturilor Omului. S-au mai discutat chestiuni importante. Domnul Iaraghi uh, s-a referit la Carta Drepturilor Fundamentale și nu este singurul, precum și consecințele aceste pe viitor și în ceea ce privește Croația, aici o să fac o mică notă de subsol, pentru că cred că se va întâmpla același lucru ca la aderările anterioare. În momentul în fața de negociere a monedei euro, a existat clauze de opt-out pentru, um, pentru pentru, adera, pentru adoptarea monedei euro, dar aceste clauze de opt-out nu existau pentru noile state membre care au aderat uh, astfel încât cred că același lucru se va întâmpla și în cazul Croației, Croației privind, privind Carta Drepturilor Fundamentale. Croația va trebui să accepte pur și simplu toate regulile, astfel încât um, faptul că Regatul Unit, Polonia și Cehia au utilizat uh, clauza opt-out pentru Carta Drepturilor Fundamentale nu va avea absolut nicio influență. Este foarte important să se Uh, ridice această chestiune măcar la modul simbolic, pentru că noi știm că aceste protocoale există pentru um, a alina unele temeri și, bineînțeles, uh, trebuie discutate, dar nu este destul de general, general pentru a fi inclus aici, dar dacă va um, apărea în cadrul discuțiilor de la, cu comisarul de la audier, cred că va fi suficient. Mai sunt și alte puncte importante, dar cred că acestea pot fi ridicate în cadrul uh, întrebărilor orale și Apropo, aș dori să vă amintesc că acestea a, a, întrebările orale sunt cele importante, pentru că până la urmă la întrebările scrise uh, există destul timp pentru a le pregăti, pentru a avea turnuri de fraze frumoase, dar după aceea noi trebuie să, să vedem care sunt punctele importante, să adăugăm puncte, puncte și aspecte noi și să vedem care va fi reacția comisarului. La fel de important va fi și modul în care răspunde comisarul la întrebările generale, pentru că s-ar putea ca în momentul în care vor, vorbește despre viziunea sa privind Uniunea Europeană, privind relațiile interinstituționale și prioritățile um, Uniunii Europene, s-ar putea ca um, aceste răspunsuri să ne satisfacă curiozitatea, să spun așa, dar și în același timp uh, să Uh, ne răspundă și unor îngrijorări. Iată de ce există aceste întrebări și noi încercăm să vedem uh, cum, uh, care sunt reacțiile spontane ale comisarului la întrebările noastre și vom, vom, ne vom da seama atunci cât de pregătită este această persoană. Pe scurt, mai există și alte chestiuni importante, puncte importante, dar nu avem loc, nu avem timp, mai degrabă loc să le introducem, așa că v-am spus, o să pregătesc cele cinci întrebări precum vi le-am uh, descris, dacă aveți comentarii sau sugestii. Sunt gata să vă răspund uh, și dacă uh, considerați că aceste observații îmi vor modifica, îmi vor influența activitatea pe următoarele ore, vă rog să luați cuvântul. Domnul președinte, putem spune că am ajuns la un consens asupra raportului domnului Trzaskowski, astfel încât uh, aș dori să-i mulțumesc domnului raportor, dar nu îi mulțumesc numai formal. Vreau să spun că îi admir foarte mult abordarea la față de acest raport, a, a schematizat foarte bine lucrurile și ne-a dat niște propuneri bune. Cred că am terminat. Trebuie doar să stabilim uh, data și locul următoarei reuniuni. 30 noiembrie de la 3 uh, la 6 și marți 9 decembrie de la 9 la 12 jumătate se va redacta și se va adopta uh, rezoluția comună privind programul de la Stockholm pe 12 noiembrie de la ora 2 la 3 după masa la Bruxelles avem o ședință comună. Mulțumesc foarte mult. Ședința se suspendă.